Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog să ocupați loc. Vrem să continuăm reuniunea noastră. Vă rog să ocupați loc așadar. doresc să urez un călduros bun venit excelenței sale, șeicul Mohamed bin Abdurrahman bin Yasim Altani, viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe al statului Qatar. Este o plăcere să vă urez bun venit la comisia noastră. Ați fost uh, și în trecut uh, oaspetele nostru și am avut un schimb de opinii excelent și ieri după amiază. După cum știți, Evoluțiile recente din regiunea Golfului sunt foarte îngrijorătoare, mai ales în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și Iran. Mai mult ca niciodată, există o nevoie urgentă de calmare a situației pentru a asigura stabilitatea în Orientul Mijlociu și la scară globală. Excelența dumneavoastră, așteptăm cu interes să vedem care sunt opiniile dumneavoastră cu privire la criza actuală dintre țara dumneavoastră, și celelalte țări partenere din um, Consiliul de Cooperare al Golfului. Știm uh, care este importanța economiei uh, Qatarului. Uh, poziția Uniunii Europene este una uh, neutră și sprijinim uh, eforturile de mediere din uh, această criză. Uh, Subliniez acest lucru și am făcut același lucru și când omologul noastră um, din Arabia um, Saudită a fost aici. Subliniez așadar că cooperarea în regiune este esențială pentru că această criză are consecințe directe pentru întreaga regiune și chiar dincolo de această regiune. În final, uh, este important să subliniem relațiile strategice dintre Qatar și Uniunea Europeană, nu doar în domeniul politic și al securității, ci și în comerț, investiții și energie. Am vorbit despre acest lucru ieri și poate ne puteți spune câteva cuvinte și acum, mai ales de la semnarea acordului de cooperare de acum doi ani aproape. Încă o dată așadar, un călduros bun venit și dumneavoastră și ambasadorului dumneavoastră, care este foarte prezent în Parlamentul European, Vedeți că avem în sală prezenți mulți colegi și, dincolo de membrii Comisiei pentru Afaceri Externe, salut și pe președintele ITRE, domnul Bușoi, care este alături de noi de asemenea. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, amabila dumneavoastră introducere. Mulțumesc uh, tuturor uh, membrilor pentru că uh, mi-ați permis să vorbesc astăzi în Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Vă doresc uh, un mandat uh, încununat de succes și vă rog să-mi permiteți să spun câteva lucruri după care vă stau la dispoziție pentru întrebări și observații. Mă aflu la Bruxelles pentru a face schimb de opinii cu dumneavoastră cu privire la avansarea parteneriatului dintre Qatar și Uniunea Europeană și îmbunătățirea cooperării pe chestiuni regionale. După cum știți, Qatar este un stat mic într-o vecinătate turbulentă. Însă suntem chiar și așa considerați una dintre cele mai sigure țări din lume. Global vorbind, ne dorim să facilităm dialogul dintre Est și Vest. Ceea ce poate nu știți este că Qatar a implementat politici domestice progresiste de decenii deja. A creat o moștenire a educației, uh, presei, uh, călătoriilor și sportului. Sistemul nostru educațional a fost construit de la zero și acum uh, avem multe universități occidentale la Doha și femeile au o poziție mai bună decât bărbații în educația universitară de la un an la altul, Qatar Airways este printre cele mai bune companii aeriene din lume și vă invit pe toți să veniți alături de noi în 2022 la prima uh, Cupa Mondială din lumea arabă, o injectare foarte bună de speranță în regiunea noastră. Qatar consideră că tinerii din Orientul Mijlociu uh, sunt principalul nostru obiectiv de dezvoltare copiii disperați care abandonează școala și tinerii disperați uh, în șomaj uh, cad pradă ideologiilor uh, extreme. Prin urmare, în parteneriat uh, am, uh, cu Uniunea Europeană am întors la școală milioane de copii și am oferit oportunități de muncă pentru 5 milioane de tineri. Avem și alte valori și priorități comune cu UE în promovarea păcii, securității și prosperității pentru ambele regiuni. Noi considerăm că lumea este interconectată și, prin urmare, reușita și eșecurile din Orientul Mijlociu afectează și Uniunea Europeană, la fel cum reușitele și eșecurile dumneavoastră ne afectează și pe noi. Această interconectivitate necesită cooperare continuă și soluții multilaterale cuprinzătoare. În regiunea mea, principala noastră provocare este stabilirea păcii și a stabilității, care se vor restaura doar când toate țările din regiune, din Orientul Mijlociu, Tăciu sunt, vor fi de acord să lucreze împreună pentru a ajunge la un consens pe provocările cheie. Este un subiect critic pentru noi toți, fiindcă tulburările uh, actuale, uh, terorismul transnațional și populațiile strămutate au impact direct asupra Europei. Un acord de securitate colectiv mai amplu trebuie să cuprindă toate țările din regiune pentru ca pacea să fie eficientă. Qatar solicită tuturor națiunilor din Orientul Mijlociu să creeze acorduri de securitate obligatorii un și un acord uh, reușit trebuie să se bazeze pe principiile de securitate dezvoltate cu uh, respectarea suveranității, răspundere, stat de drept, egalitate între membri și angajamentul de a nu se implica în uh, problemele domestice. Securitatea în Orientul Mijlociu este strâns legată de pacea și securitatea internațională. Avem nevoie de sprijinul diplomatic al Uniunii Europene pentru ca la masa negocierilor să ajungă toate statele membre din Orientul Mijlociu iar națiunile să fie răspunzătoare pentru acțiunile sale. Qatar continuă să joacă un, joace un rol în calmarea tensiunilor din Orientul Mijlociu pentru că noi credem în puterea dialogului și a angajamentului. De curând am observat uh, o uh, reușită în discuțiile de pace de la Doha dintre uh, Statele Unite și Taliban. Uh, și sperăm ca angajamentul în aceste negocieri să ducă la rezultate și în continuare. Apreciem toate eforturile Uniunii Europene de a contribui la pace și securitate în regiunea mea. Vă mulțumesc! Mulțumim, Excelența, pentru observațiile dumneavoastră introductive. Vreau să vă întreb dacă doriți să răspundeți observațiilor pe rând, să luăm uh, intervenții în grup sau cum doriți. Bun, încercăm să începem uh, cu o rundă a reprezentanților grupurilor. Mihail Galer mai întâi. Vă rog să nu uitați că avem timp până la 11 și jumătate. Galer, mulțumesc frumos, sunt aici în dreapta. Bun venit, domnule uh, viceprim-ministru, în uh, comisia noastră. Vreau să încep cu două chestiuni uh, pe care le-ați amintit și dumneavoastră. Salut și sunt un um, urmăritor constant al Al Jazeera și simt că sunt foarte bine, sunt relativ bine informat de acest această rețea de presă. Vă mulțumesc așadar pentru că o susțineți. Și am uh, făcut uh, uz și de compania aeriană a dumneavoastră chiar cu plăcere, dar asta e ceva personal. Aș dori însă să știu mai multe despre evoluția relațiilor dumneavoastră cu uh, vecinii dumneavoastră arabi și cu Iran cunoaștem situația actuală. După părerea noastră, există vreo ieșire? Credeți că partenerii internaționali ar putea fi mediatori sau facilitatori? Și aș vrea să mai știu care mm, este calea actuală prin care ajung mărfurile la dumneavoastră. Uh, folosiți spațiul aerian uh, iranian și apoi prin sud sau aveți alte trasee? Și o întrebare scurtă referitoare la Libia. După părerea dumneavoastră, pe cine susțineți acolo, în ce mod și de ce? Pentru că auzim uh, vești și uh, despre un oarecare sprijin al Qatarului în Libia. Apoi o altă întrebare legată de palestinieni. Înțeleg că sunteți uh, implicat uh, cu UNRWA și salut acest lucru. Ne puteți confirma că veți continua să susțineți această, această, um, uh, acest organism al ONU și în continuare? Mulțumesc frumos! Mulțumim, Maria Arena, din partea SND. Mulțumesc! Domnule ministru, avem relații foarte strânse în Subcomisia pentru Drepturile Omului și cu Qatar a însemnat o convenție de parteneriat privind problema drepturilor omului, lucru care mă bucură. Însă am fost foarte surprinsă de promulgarea unei noi legi vis-a-vis -vis de libertatea de expresie în Qatar, cu pași înapoi vis-a-vis -vis de această libertate de expresie pentru persoanele care ar fi judecate pentru că au formulat critici vis-a-vis -vis de țara lor, fie că ele sunt în interiorul sau în exteriorul țării. Și pedeapsa poate fi închisoare de la 3 la 5 ani. Găsesc această nouă lege un mesaj negativ privind de protecția dreptului uh, la liberă opinie în Qatar și voiam să vă spun că suntem foarte surprinși Însă, totodată, ne este dificil să putem continua să lucrăm în subcomisia pentru drepturile omului în mod constructiv cu Qatarul dacă această lege rămâne în picioare. Mulțumesc! Mulțumim, Maria Arena. Natalie Loazo de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în uh, mijlocul nostru astăzi. În ceea ce privește diplomația uh, din Qatar, trebuie să spun că este foarte activă pe multe fronturi și într-o regiune importantă pentru Uniunea Europeană, și anume Sahelul. De ani de zile, forumul de la Doha, de pildă, pune în prim plan nevoia de a găsi soluții nemilitare la criza din Sahel, și putem uh, să ne punem de acord pe importanța de a restabili rolul statelor în această țară foarte uh, tulburată. Însă, um, Uniunea Europeană are trupe în uh, regiunea Sahelului. Statele membre trimit acolo oameni care se luptă împotriva unui flagel care nu doar că fragilizează țările de acolo, ci și periclitează securitatea din Europa în contextul terorismului jihadist. Și vis-a-vis -vis de asta, aș vrea să știu ce aveți dumneavoastră de spus vis-a-vis -vis de poziția exactă a Qatarului uh, Um, în ceea ce privește grupul uh, jihadist din Sahel. Puteți să le condamnați acțiunile și să spuneți că insinuările potrivit cărora Există finanțatori din Qatar care stau în spatele organizațiilor teroriste din Sahel. Puteți spune că aceste acuzații sunt false și că sunt împotriva acestui gen de finanțare? Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumim, Natalie Luazo, din partea ID, domnul Mariani. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, țara noastră îmi creează așa o stare de disconfort. Am fost acolo de mai multe ori, avem partea seducătoare, partea modernă pe care o scoateți înainte, uh, dar uh, dacă e să credem uh, anumiți jurnaliști sau anumite articole apărute în Franța, există și o altă fațetă a țării dumneavoastră. Adică responsabilii dumneavoastră uh, politici au recunoscut finanțarea mișcărilor teroriste din Siria, evident spunând că ați fost de partea americanilor, a turcilor și a Arabiei Saudite în această operațiune. Deci, prima mea întrebare este asta. Ce ați finanțat cu adevărat în Siria? Continuați să faceți asta? Și astăzi, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de această țară? Al doilea lucru, Maria Arena a vorbit despre legile privind libertatea de expresie care ne șochează. Și asta fiindcă astăzi, pe de o parte, multi aplicați uh, conferințele privind libertatea presei, pe de altă parte limitați această libertate în țara dumneavoastră. Deci ceea ce mă deranjează la țara dumneavoastră este acest dublu limbaj și atunci aș fi atent uh, la ceea ce ne veți spune privind finanțarea operațiunilor teroriste în Siria și la răspunsul pe care îl, ve- îl veți uh, da doamnei Loazo vis-a-vis de finanțarea operațiunilor teroriste din Sahel totodată. Mulțumesc, domnule Mariani. Um, doamna Langzheim, din partea verzilor, vă rog. Excuse me. Um, ich würde Deutsch sprechen. Um, ja, herzlichen... Voi vorbi germană. Mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră. Și la mine mi-am pus întrebarea care este rolul pe care îl vedeți dumneavoastră, al dumneavoastră și al țării dumneavoastră în Siria și altă întrebare, ați uh, auzit, desigur, de planul pentru Orientul Mijlociu, căruia eu îi spun uh, planul Trump, l-ați salutat împreună cu Egiptul și vreau să vă întreb de ce l-ați salutat. Ce vi se pare pozitiv în acest plan? Ce vi se pare de salutat la el? Aceasta e, deci, întrebarea mea. Una pe Siria și una despre planul Trump. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Langenziben, doamna Fotiga. Thank you. Mulțumesc! Excelența dumneavoastră, bun venit la AFET! Vă rog să-mi spuneți uh, care este mm, opinia dumneavoastră vis-a-vis -vis de planul de pace al președintelui Trump pentru Orientul Mijlociu pentru a obține o deblocare a negocierilor dintre Israel și Palestina. Totodată, vă rog și să-mi spuneți ce părere aveți vis-a-vis -vis de atitudinea celorlalte uh, state din Golf mm, cu privire la aceeași chestiune? Mulțumesc din partea GUE, doamna Villanueva. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumiri, domnule ministru. Criminalizarea protestelor este o tendință mondială care se exprimă în diverse uh, forme, prin legi sau prin represiune. Uh, vrem să vorbim și noi despre îngrijorarea vis-a-vis de uh, respectarea drepturilor fundamentale și aș vrea să știu cum considerați că stau lucrurile în țara dumneavoastră? De când Statele Unite nu mai uh, oferă sprijin uh, Agenției pentru Refugiații din Palestina a ONU, Qatar a devenit unul dintre principalii donatori ai acestei agenții și noi considerăm importantă diversificarea acestei finanțări. Uh, Agenția ONU pentru refugiați din uh, Palestina a fost creată în 1949 pentru a-i ajuta pe palestinienii strămutați. Am văzut că Israel și Statele Unite au tot încercat să submineze uh, eforturile agenției pentru a evita returnarea refugiaților palestinieni. În acest context, din teren, mai ales după prezentarea acelui uh, prost numit plan al secolului al lui Trump, ne întrebăm dacă Qatar va continua uh, sprijinul finan- financiar și va renoi acordul cu agenția UNRWA. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată o primă rundă. Doriți să oferiți acum răspunsuri la întrebările auzite? Îmi pare rău dacă am ratat vreo întrebare. Dacă urmează să ratez vreo întrebare, vă rog să-mi atrageți atenția. O să încerc să iau problemele pe rând, începând mai întâi cu relația cu Consiliul de Cooperare al Golfului și blocajul, blocada impusă uh, de uh, aceste state și relația cu Iranul. În primul rând, această ruptură al Consiliului, a Consiliului de Cooperare al Golfului a fost un factor uh, um, de tulburare pentru întreaga uh, regiune, iar Qatar este victima acestei blocade de peste trei ani. Am uh, respectat și am apreciat foarte mult eforturile emirului cuveitian în medierea acestei crize pentru a ajunge la o soluție. Am uh, avut speranțe în noiembrie când am început o conversație cu uh, Arabia Saudită, dar, din păcate, două luni mai târziu, uh, saudiții au suspendat discuțiile fără să dea niciun motiv. Și salutăm în continuare orice eforturi ale mediatorilor cuveitieni um, sau ale saudiților sau ale oricui dorește să vină la masă pentru a găsi, la o soluție, o, găsi o soluție la această criză. Înțeleg foarte bine că perdantul din această criză e în primul rând regiunea și oamenii din regiune și nimeni nu va avea de câștigat de pe urma acestei crize. În schimb, vom deveni cu toții câștigători dacă vom soluționa lucrurile astfel încât să uh, ne protejăm de asemenea conflicte în viitor. Principala problemă în uh, golf între Qatar, Emirate și Arabia Saudită Sperăm ca lumea să își revină în simțiri și să vorbească real, uh, realist despre uh, problemele care îi deranjează, evitând escaladările. Vis-a-vis -vis de relația noastră cu Iran, un alt vecin uh, apropiat, care are multe probleme în regiune și propriile probleme cu Statele Unite. Qatar are o relație bună de vecinătate cu Iran, care și-au deschis uh, spațiul aerian și porturile pentru furnizarea de bunuri, pentru circulația um, oamenilor de la noi din țară atunci când a început blocada și apreciem orice sprijin din partea oricărei țări ar veni mai ales la începutul blocadei. Interesul nostru este să vedem stabilitate în regiune, să nu existe conflict între Iran și Statele Unite, pentru că Statele Unite sunt uh, aliatul nostru cel mai puternic și cel mai strategic. Pe de o parte, Qatar uh, are cea mai mare bază uh, militară americană din zonă și, pe de altă parte, are relații de vecinătate cu Iranul, iată. Am uh, lucrat uh, mult atunci când uh, a escaladat criza să vorbim cu toate părțile, cu Iran, cu americanii, pentru a limita um, um, problemele și să găsim o soluție diplomatică și sperăm în continuare ca lucrurile se poate soluționa pe cale diplomatică. M-a întrebat cineva cum se desfășoară comerțul în Qatar. Majoritatea avioanelor noastre zboară prin spațiul aerian iranian, altele zboară direct uh, în Cuveit, uh, iar uh, mărfurile vin fie cu avionul, fie pe mare la portul Hamed. de la blocadă am deschis acest uh, port uh, care a captat uh, circa 27% din comerțul din regiune și sperăm să îl să extindem. Evident, dacă criza ia sfârșit și țările care au impus blocada își vor reveni în simțiri, regiunea va înflori în ceea ce privește comerțul în regiune. În ceea ce privește drepturile omului ca și legea pe care ați adus-o în discuție, care uh, afectează libertatea de expresie, nu aceasta a fost uh, niciodată intenția noastră să limităm libertatea de expresie. Suntem susținători puternici ai protejării libertății de expresie în Qatar și milităm pentru asta și în afara Qatarului. Din păcate, această lege a fost uh, prost interpretată, în sensul că ea țintește Uh, dezinformarea, nu libertatea de expresie. Dezinformarea devine un fenomen global care nu se întâmplă doar în Qatar și în regiunea noastră, ci în întreaga lume. Și drept dovadă că nu um, țintim critica împotriva noastră, această lege a fost criticată în Qatar chiar și nimeni nu a fost uh, urmărit în justiție în baza acestei legi. Practic, așadar, nu vrem decât să ne uh, protejăm țara de dezinformare și de campaniile de propagandă, care, din păcate, au început odată cu această blocadă împotriva Qatarului. Vă asigur așadar că nu există nicio intenție de a pune căluși libertății de expresie și salutăm orice observații care ne-ar putea ajuta să îmbunătățim situația. Acum, trecând la aspectele regionale, Aș vrea să încep cu Libia. Qatar a fost uh, foarte ferm de la acordul Herald din 2015, spunând că singurul canal de comunicare și singurul sprijin, dacă se va acorda, va merge prin guvernul recunoscut de Consiliul de uh, Securitate și Comunitatea Internațională. Și această poziție noastră rămâne, rămâne fermă. Vom continua discuțiile și comunicările. Uh, cu Consiliul și condamnăm toate activitățile militare desfășurate de generalul Hefter, um, care a început uh, ofensivele împotriva capitalei Tripoli am mers peste tot prin lume spunând că ceea ce se întâmplă acum trebuie să înceteze, trebuie să susținem armistițiul în uh, Libia și să revenim la soluția politică. Vedem că s-a mobilizat comunitatea internațională după luni de când au început ostilitățile împotriva uh, capitalei Tripoli Însă ne uităm la o parte la acest conflict care nu a respectat nicio rezoluție a comunității internaționale și încălcările sale continuă. S-a uh, stabilit un uh, armistițiu la Moscova și la Berlin, a fost ratificat de Consiliul de Securitate, însă nu a fost uh, respectat. Ieri au avut loc noi bombardamente la Tripoli cu zi înainte aeroportul și toate facilitățile uh, Uh, civile de asemenea au fost bombardate de Hefter și nu s-a întreprins nicio uh, acțiune solidă. Trebuie oprit embargoul împotriva uh, armelor, trebuie aduși libienii la masă ca să-și poată discuta propriul destin fără intervenții externe. Iar noi vom susține acest proces și rezultatul procesului de la Berlin atâta vreme cât va duce la stabilitate în Libia. În ceea ce privește chestiunea palestiniană și conflictul israelo-palestinian uh, și sprijinul uh, pentru agenția UNRWA a ONU, Qatar a sprijinit uh, poporul israelian și a contribuit fie prin agențiile ONU, fie prin programele noastre pe care le desfășurăm împreună cu agențiile ONU. Qatar este uh, unul dintre cei mai mari uh, donatori sau cel mai mare donator al UNRWA pentru a um, închide, pentru a acoperi gaura creată de retragerea sprijinului american și considerăm că UNRWA și cauza sa rămâne foarte importantă. Trebuie să înțelegem că refugiații au nevoie de asistența acestei agenții și nu trebuie să le ignorăm dreptul de a reveni la țara lor. Avem numeroase alte programe pe care le punem în aplicare, fie în Cisjordania, fie în alte locuri. Construim uh, școli, spitale, drumuri, locuințe pentru oamenii de acolo, le oferim combustibil pentru electricitate. Uh, mai ales în uh, fâșia Gaza. De un an și jumătate acum am crescut uh, alimentarea cu electricitate de la 2 la 8 ore zilnic și continuăm să oferim sprijin celor de acolo. Vis-a-vis de planul de pace al președintelui Trump pentru Orientul Mijlociu, noi salutăm orice inițiativă care dorește să vină cu un plan pentru a soluționa conflictul israelo-palestinian. Însă, această inițiativă trebuie să se alinieze legitimității internaționale. Aceasta a fost poziția Qatarului. Vorbim cu administrația americană, încurajăm palestinienii și israelienii să se implice în negocieri directe și ne dorim, în cele din urmă, să, să ajungă la pace. Dar nu trebuie să ignorăm faptul că țările arabe au convenit asupra unei inițiative arabe de pace, care poate reprezenta și ea o bază corectă de negociere. Noi vom continua să consiliem toate părțile, vom continua să încurajăm palestinienii să lanseze discuții directe cu Israel și încurajăm Statele Unite să discute direct cu palestinienii pentru a înțelege care sunt uh, deficiențele și portițele din planurile lor pentru a le putea îmbunătăți și mai mult. Vis-a-vis de Siria, cred că unul dintre uh, distinși eurodeputați a subliniat uh, rolul uh, nostru în Siria și a întrebat dacă Qatar a finanțat uh, grupuri teroriste de acolo. Răspunsul este nu, Qatar nu a finanțat nicio organizație teroristă de acolo și am spus asta clar de la început. Sprijinul nostru a mers direct către poporul sirian, fie prin ajutor umanitar și organizații umanitare alături de ONU, oferim uh, ajutor pentru dezvoltare, educație, peste un milion de copii sirieni din taberele de refugiați uh, sunt, uh, beneficiază de educație prin programele noastre și uh, aceasta este direcția în care vom continua. Vis-a-vis -vis de uh, Sprijinul acordat opoziției siriene la un moment dat a fost un efort colectiv între un grup de prieteni și am fost cât se poate de vizibili, am pus totul pe masă. Contribuția noastră a fost um, distribuită egal între toate acele țări. În procesul nostru ne asigurăm că nu ajunge nimic la teroriști sau la organizații extremiste ale căror organizații le condamnăm. Teroriștii din Siria au încercat să deturneze revoluția și cauza sirienilor. Noi îi susținem în continuare pe sirieni și cauza lor și suntem împotriva unui regim brutal care își ucide proprii cetățeni de ani de zile, iar din păcate comunitatea, comunitatea internațională nu reușește să-i salveze pe acești sirieni. În ceea ce privește rolul Qatarului în Sahel și care este poziția Qatarului vis-a-vis -vis de grupurile jihadiste. Din nou, suntem împotriva jihadismului, condamnăm activitățile acestora. Oricare eurodeputat poate să vadă că poziția Qatarului a fost uh, afirmată foarte clar. Toate operațiunile desfășurate de grupurile jihadiste din Sahel sau de oriunde altundeva din lume au fost condamnate de Qatar în declarații oficiale. Sprijinim țările din Sahel direct pentru ca ele să-și dezvolte propriile capabilități, fie că vorbim de Mali, Burkina sau de alte țări din Sahel și vom continua să facem acest lucru, vom continua să încurajăm guvernele să desfășoare reforme cu, în cadrul propriilor guverne pentru a îmbunătăți stabilitatea din zonă. Cred că am acoperit majoritatea întrebărilor. Mulțumesc! Dragi colegi, mai avem doar 5 minute. Nu e simplu, dar aș, da, aș vrea să mai dau cuvântul la niște vorbitori, dar nu la prea mulți, câțiva. În primul rând, doamna Sofco, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule ministru, o să vorbesc în limba engleză. Vreau să salut cele făcute de Qatar pentru a informa și pentru a sprijini eforturile de deradicalizare în această perioadă complicată. Vă puteți oare concentra un pic pe ce se petrece pe teritoriul uh, european și în Balcanii de vest? Există existat o situație cu Al Jazeera care a uh, comunicat uh, ceva în mod fals în legătură cu comunitățile din Bosnia și Herțegovina. Ce puteți face? Veți face ceva în legătură cu această dezinformare a Al Jazeera? Pentru că s-a transmis asta la sediul Al Jazeera, la cel mai înalt nivel și pentru Balcanii de Vest asta este o mare problemă. Ei se confruntă cu Uh, probleme legate de întoarcerea luptătorilor străini și așa mai departe. Este o chestiune cât se poate de sensibilă. O veți raporta când vă veți întoarce înapoi acasă? Doamna Kylie, mulțumesc. M-am întors de la Doha, unde a existat un forum uh, mondial social și um, am auzit despre dezinformare și amestec al politicului această chestiune, dar eu mă refer totuși aici la drepturile omului și la femei și asta pe o notă mai pozitivă. Vreau să vă întreb astfel ce se întâmplă cu acea blocadă, pentru că familiile au fost uh, separate, oamenii au fost arestați, anumite, anumiți ziariști în uh, Arabia Saudită sunt executați pentru că sunt uh, critici Există și mare ipocrizie aici. S-a petrecut ceva în ultima vreme cu această blocadă? A evoluat cumva situația? Mulțumesc, doamna Ris. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Nu avem timp. Două întrebări, excelență. Campionatul mondial de fotbal de peste 2 ani. Ce se petrece? cu condițiile de lucru uh, ale lucrătorilor străini pe acest uh, mare șantier. Mulți luptători pentru drepturile omului au denunțat aceste condiții. Autoritățile din Qatar împreună cu FIFA știu că au repertoriat uh, o serie de măsuri, 22, care vor fi puse în aplicare ce se va întâmpla, cum va fi controlată situația cu condițiile de lucru acestor lucrători care sunt înghesuiți acolo în condiții e, foarte proaste. Din partea Comisiei Envi, ați vorbit și ați promis o cupă mondială de fotbal fără emisii de dioxid de carbon. Foarte bine, dar cum o să faceți asta? Doar doar uh, un singur dintre, unul singur dintre stadioni, stadioane este dotat cu celule fotovoltaice, ce se va întâmpla? Timpul este scurt. Mi s-a spus că ministrul uh, palestinian așteaptă în afara sălii, așa că vă rog frumos foarte pe scurt să comentați în legătură cu întrebările primite și apoi trecem la următorul punct. Bineînțeles că nu dorim să-l păstrăm pe oaspetele nostru, să-l ține pe oaspetele nostru afară să aștepte. În ceea ce privește Al Jazeera și situația din Balcani, cu siguranță știți uh, foarte bine care este rolul mass media și faptul că noi în uh, Qatar ne străduim să avem uh, organe de presă libere. Oricine poate să le contacteze. Noi nu ne amestecăm în politicile Al Jazeera, de la guvern și ați mai pus o întrebare în legătură cu acea blocadă, dar până una alta Al Jazeera au echipe de profesioniști care pot să rezolve situația dacă apar probleme și vă invit să veniți și în Qatar, să ne vizitați, să vedeți ce progrese s-au înregistrat și să vorbiți direct cu cei de la Al Jazeera în ce privește drepturile lucrătorilor și Cupa Mondială de Fotbal. Am făcut uh, mari progrese aici. Cu drepturile lucrătorilor, multe reforme au fost aplicate în ultimii ani, în cooperare cu multe organizații internaționale. Biroul Internațional al Muncii are o antenă în uh, Qatar. Am lucrat și cu alte agenții guvernamentale ca să ne asigurăm că lucrurile acestea sunt puse în aplicare și cu siguranță cred că asta se vede și pe teren. Pot să vă spun că noi, în țara noastră și la nivelul guvernului, nu acceptăm să existe abuzuri la nivelul uh, forței de muncă străine care contribuie la construirea acestor uh, stadioane pentru campionatul mondial de fotbal. În ce privește neutralitatea carbonului, de asta dată cred că țara mea a făcut progrese mari când vine vorba de contracararea efectelor schimbărilor climatice și pentru neutralitatea emisiilor. Acum construim și o fabrică de uh, celule fotovoltaice și așa mai departe. Nu știu dacă ați aflat uh, și ați avut uh, rapoarte recente, dar noi am uh, depășit uh, deja uh, cele preconizate la un moment dat pentru toate stadioanele care cu siguranță sunt uh, construite, proiectate pentru a uh, fi neutră din punct de vedere al uh, emisiilor. În ceea ce privește blocada, am spus mai devreme câte ceva despre asta. Noi sperăm ca ei să-și revină în fire și ca rațiunea să triumfe, ca și înțelepciunea. Nu e vorba aici de un joc de sumă zero, sunt E vorba de țări din regiune care cooperează între ele. Fiecare țară însă are propriile sale drepturi de a-și lua propriile hotărâri. Așadar, sperăm că asta vă mulțumește ca și răspuns și sperăm și noi să se găsească soluții cât mai curând. Mulțumesc foarte mult, excelența voastră, mulțumesc pentru prezența aici, drum bun acasă și ne vedem în curând, sperăm, din nou aici la comisia noastră. It's immense. I apologize for him. Okay. Thank you. See you, Ambassador. Thank you. Thank you. Thank you, oh. Good job. Thank you very much. Congratulations. not taking break, huh? No, no. <laughs> Colleagues, without any further delay, let's move on. Once again, please be seated. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Am ajuns acum la punctul 7 de pe ordinea noastră de zi. Haideți să îl salutăm cu căldură pe excelența sa, Riad al Maliki, Ministrul palestinian pentru afaceri, extern, uh, afaceri externe și expatriați palestinieni, bun venit aici la comisia noastră. Ultima dată ați fost aici în 2017, 2016, atunci când prezida Elmar Brock. Vreau să îl uh, întâmpin aici și pe ambasadorul aici uh, în Belgia a autorității palestiniene. Domnule ministru, sunteți aici pentru că participați la sfătuiri în legătură cu planul de pace și propunerea americană. Vrem acum să auzim care este opinia dumneavoastră, poziția autorității palestiniene în legătură cu procesul de pace și propunerea americană. Așadar, de asemenea, dorim să uh, vedem dacă puteți să jucați un rol în acest proces de pace și cum să se reia negocierile directe între autoritatea dumneavoastră și Israel. L-am avut numai ce ca oaspete pe ministrul de af- afacerilor externe din Qatar, apoi vom avea un schimb de opinii cu ambasadorul Israelului la Uniunea Europeană înainte de a termina sesiunea noastră de dimineață. Aveți uh, cuvântul și bun venit! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei uh, AFET. Vă mulțumesc că, uh, că mă primiți aici într-un moment absolut uh, critic în care se pot face progrese către pace sau, din potrivă, către o situație de conflict care să dureze ani de zile. De ce să vă pese de asta. Unii spun că poate sunt niște conflicte mai uh, aproape de Europa, cu consecințe mai directe pentru ea. Unii consideră că Uniunea Europeană nu are puterea și capacitatea de a determina schimbarea reală, așadar, de ce să vă mai osteniți? Eu aș pleda cum că soarta unei națiuni care sute de ani uh, a luptat împotriva negării drepturilor sale, a deplasărilor și altor probleme, este o soartă care merită să vă preocupe. O să vă demonstrez modul în care Israelul, uh, în mod sistematic de la începuturile sale, a umblat la granițele și limitele teritoriilor palestiniene prin uh, extinderea coloniilor în teritoriile ocupate, cu dorința de a acapara cât mai mult teren pe care să locuiască cât mai puțini palestinieni. Asta poartă un nume. Se numește colonialism. Unul dintre fenomenele cele mai uh, grave și detestate din istoria umanității. Vreau să vă spun că e vorba de o criză care durează încă de la începuturile uh, și înființarea ONU și e vorba de o criză permanentă a refugiaților și, de fapt, și cea mai lungă ocupație din istoria modernă. Vreau să vă mai spun că Ierusalimul, va avea întotdeauna un loc aparte în mintea și inima tuturor oamenilor de toate confesiunile și coexistența acolo, la Ierusalim, poate să însemne o coexistență pașnică peste tot în altă parte. Vreau să vă mai spun că dacă vă pasă de Israel, trebuie să ajutați această țară să se elibereze de statutul său de putere, de ocupație, exercitând un control asupra milioane și milioane de oameni, e vorba de palestinieni. Dar dacă nu e suficient, totuși pot să vă spun că trebuie să vă pese de faptul că dacă astăzi tolerați niște situații, în orice caz ele vor determina lumea de mâine și până atunci vom asista la o dezintegrare a dreptului internațional și al regulilor multilaterale. Și pentru că lumea, cum o cunoaștem noi astăzi, va dispărea, pentru că fortificațiile sale vor dispărea. Ele sunt uh, puternice, și numai dacă rezistă la anumite uh, presiuni. Dacă le forțăm, se vor prăbuși. Dacă reușim să le sprijinim, să le consolidăm, vor fi bune pentru generațiile viitoare. Dumneavoastră, în Europa, știți mai mult decât în altă parte în lume ce se poate face cu pacea și știți ce oamenii pot să facă cel mai bine, dar și cel mai rău în uh, viață și în istorie ați înțeles și știți din experiență că uh, nu există nimic care să înlocuiască libertatea, demnitatea și uh, respectul reciproc. Uniunea dumneavoastră a fost formată din națiuni libere și suverane, aceste valori deseori fiind dobândite cu sacrificii grele. Asta nu le-a împiedicat să coopereze între ele și să se uh, unească. Din potrivă, a permis ca uh, să înțelegeți astăzi mai bine ca oricând uh, importanța acestui conflict. Planul american este bazat pe ideea că pentru ca Israelul să beneficieze de securitate, asta înseamnă că palestinienii să nu mai beneficieze de suveranitate. Asta nu va aduce mai multă pace și nici nu va mai aduce mai multă siguranță și securitate și asta cu siguranță nu seamănă deloc cu soluția bistatală. Planul va duce la tot mai multă ilegalitate și o um, pierderea simțului realității. Colonii ilegale, un zid absolut ilegal și anexări la fel de inegale vor deveni uh, o realitate de zi cu zi. Și ocupația va permite perpetuarea acestei situații. Uniunea Europeană a participat la modelarea consensului internațional în legătură cu cele două suveranități, inclusiv la Ierusalim, bazat pe granițile, granițele din 1967. Asta nu este o rețetă din trecut, ci este o soluție pentru viitor. Nu este greșită viziunea aici, ci, de fapt, viziunea nu a fost greșită, ci nu a primit mijloace suficiente pentru a fi pusă în, aplic în aplicare. Deseori, guvernul israelian spune că ocupația nu costă nimic și că profită de, din plin de pe ea, dar cu consecințe absolut dramatice în general. Ei spun că noi putem să avem o viață normală în general, peste tot, în toate regiunile, că putem să întreținem relații normale cu restul lumii, în ciuda acestei ocupații, că ne putem bucura de creștere economică și așa mai departe. Dar nu este niciun preț prea mare pentru uh, demolarea caselor noastre, pentru anexarea prin colonii sau prin uciderea oamenilor noștri. Ei pot să uh, uh, ne fură resursele, să acapareze terenul, să ne dicteze destinul și asta cu totală impunitate. Această impunitate israeliană a afectat foarte mult, în mod dramatic, viața a milioane de palestinieni de-a lungul ultimilor zeci de ani, dar a schimbat și fața Israelului, subminând uh, uh, tabăra pacifistă și uh, legalistă. Unii spun și repetă că sunt prieteni ai Israelului și da, asta poate că se întâmplă. Câtă vreme asta nu înseamnă că aceștia Uh, acceptă ca Israelul să colonizeze terenul, uh, pământurile noastre și că avem două milioane de palestinieni supuși blocadei sau că Israelul are imunitate perfectă pentru soldații și uh, colonizatorii care se delau la tot felul de infracțiuni și crime. Cu siguranță nu puteți să închideți ochii la asemenea crime, mai ales adevărații prieteni ai Israelului. Nu așa se va ajunge la pace și nu așa se va asigura securitatea. Oricine care promovează impunitatea Israelului uh, dăunează perspectivelor uh, păcii. A apăra Israelul de răspunderea sa uh, legală nu are justificare legală, istorică sau politică. Nu pot să cer să se dea socoteală peste tot, de către toată lumea, cu excepția Israelului. Nu se poate așa ceva și nu este nici credibil și nu este nici just. Și cu siguranță asta nu servește cauzei păcii. Poate Uniunea Europeană să joace un rol, într-adevăr? Ei bine, Uniunea Europeană a promovat soluția cu cele două, două state pe baza graniților din 1967, la vremea când uh, Palestina, Israelul și chiar și Statele Unite nici nu-și închipuiau o astfel de viziune și apoi asta totuși s-a transformat într-un consens împărtășit pe plan internațional. Uniunea Europeană este Uh, un partener cheie și pentru Palestina și pentru Israelul. Are instrumente pentru a promova conformitatea cu pacea și dreptul internațional, dacă vrea să le folosească. Parlamentul dumneavoastră are instrumentele de acțiune. Aveți astfel de prerogative și deci cu asta înseamnă că aveți și niște răspunderi care vă uh, revin. Nu trebuie să existe un excepționalism israelian. Acțiunea ilegală este o acțiune ilegală, indiferent de cine o conduce uh, și de, cine, de oricine am vorbit, persoana respectivă trebuie trasă la răspundere. Ce vom face uh, astăzi pentru a preveni uh, anexarea uh, terenurilor palestiniene Uh, nu se face astăzi nimic. Este o tendință de fond. Întregul sistem internațional se bazează pe inadmisibilitatea acapărării terenurilor și pământurilor cu forța, iar anexarea este expresia ultimă a acestor tentative. Oare Europa o să stea cu mâinile, în, cu brațele încrucișate? Uh, când se petrec așa ceva, asemenea lucruri, în momentul în care Israelul distruge perspectivele de pace, Uniunea Europeană trebuie să acționeze nu numai pentru că sprijină soluția bistatală care este distrusă de anexări, ci și pentru că se opune principial anexărilor teritoriale ilegale, nu numai în Palestina, ci peste tot în lume. Israelul folosește toate posibilitățile sale pentru a-și uh, extinde ocupația și pentru a discrimina. Uh, un Europeană trebuie să facă totul pentru a impune soluția bistatală, inclusiv recunoașterea statului palestinian pe baza granițelor din 1967. O asemenea recunoaștere este o contribuție la libertate, justiție și pace. De asemenea, noi știm care este partea noastră de răspundere și care nu sunt obligațiile când vine vorba de pace. Ne-am angajat uh, la neviolență și la uh, lupta pentru pace și vom continua să onorăm aceste angajamente. Suntem gata să reluăm negocierile bazându-ne pe termenii recunoscuți internațional și pe dreptul internațional și sub auspicii internaționale. Putem să facem asta imediat și, repet, imediat. Astfel, cerem Uniunii Europene să ne sprijine prin uh, o conferință internațională care să permită așa ceva. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Să nu subestimați ce capacități aveți, ce puteți să face, să faceți și cât de mult contează glasul dumneavoastră și cât uh, de importantă este asta pentru cei care cred în pace. Ei au nevoie de sprijinul dumneavoastră foarte mult, acum mai mult ca oricând. Să nu subestimați numărul de victime posibile pe care uh, uh, îl puteți evita și modul în care pacea poate să schimbe în mod fundamental soarta noastră. Acum 75 de ani umanitatea a construit această ordine multilaterală pentru a promova ce? Justiția și pacea. Pentru a spune că nu se mai poate să ne întoarcem în trecut și că dorim să sperăm într-un viitor mai bun. Curtea uh, Internațională de Justiție, Convenția de Geneva, Sistemul ONU, Declarația Universală a Drepturilor Omului, perspectiva unui Tribunal Penal Internațional toate izvorăsc din această idee inițială. Ele au fost expresia triumfului umanității și umanismului împotriva propriilor uh, demoni. A sacrifica această idee în privința palestinienilor înseamnă a renunța peste tot la aceste idealuri. E vorba de promovarea păcii într-un uh, ținut unde prea multă vreme nu am avut-o. Haideți să coexiste pașnic israelienii și palestinienii în cadrul unor granițe recunoscute, fiecare acordând drepturi egale celorlalți. Haideți să promovăm pacea și suveranitatea pentru toți și nu pe seama celorlalți, astfel încât să fim parteneri și să schimbăm aceste ținuturi vecine pentru totdeauna. Mulțumesc! Your Excellency, Minister, thank you for... Excelență, stimate domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru remarcile dumneavoastră și pentru prezentare. Dacă respectăm acum timpul de vorbire, pot să dau cuvântul tuturor colegilor care au cerut cuvântul, dar maxim două minute. Și o să începem cu președintele delegației pentru relația cu Palestina, domnul Pineda. Nu e aici? Bine, atunci începem cu grupurile și dau cuvântul mai întâi domnului Galer. Mulțumesc foarte mult. Bun venit, domnule ministru. Cred că majoritatea politicienilor uh, europeni au regretat că această administrație americană a abandonat până și dorința de a fi un uh, arbitru onest în acest conflict. Mi-e teamă că nu este bine nici pentru izraelieni pe termen lung și nici pentru interesul Palestinei. Eu văd perspectiva unei soluții echitabile numai dacă într-o zi ONU și uh, SUA împreună vor lucra cu izraelienii și palestinienii pentru a găsi o soluție viabilă a celor două state. Ceea ce s-a prezentat ca plan de către președintele Trump, din păcate, nu a fost o contribuție către ceea ce putem numi un pas înainte către pace. Deci dacă suntem în această situație cu administrația actuală din SUA, vreau să vă întreb care e părerea dumneavoastră, ce am putea noi să facem ca pași concreți pentru ca să se mai disipeze tensiunile actuale și pentru a îmbunătăți situația economică și socială care este foarte proastă. Care sunt prioritățile dumneavoastră în pașii care urmează, așteptând o altă politică eventual din partea Washingtonului? Mulțumesc, Michael Galer, Maria Arena. Mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenție. Cred că putem cu toții să fim de acord să spunem că acest plan este o provocare în fața poporului palestinian. Dar aș spune chiar mai mult, este o insultă la adresa ordinii mondiale, a multilateralismului și a tuturor celor care chiar cred în multilateralism și în legile internaționale din care face parte și Europa. Întrebarea pe care vreau să vă pun însă este alta. În această dimineață a venit uh, premierul Qatarului și ne-a spus că acest plan poate să fie discutat. Și vreau să vă pun întrebarea, cum se face că aliații dumneavoastră din țările arabe nu sunt mai vocali în legătură cu planul pe care l-a prezentat domnul Trump? Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte să dau cuvântul următorul vorbitorului vorbitor, vreau să vă spun că lista de vorbitori este închisă. Am încercat să spun că dau cuvântul tuturor celor care s-au înscris deja, dar nu pot să mai trec alte persoane pe listă. Vă rog! Domnul Austrevicius de la Riniu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în timp ce se admite faptul că negocierile de pace sunt blocate deja de decenii și că nu s-a putut face niciun progres în ultima vreme, poate că trebuie să fim mai, mai optimiști în legătură cu noile generații, cei care sunt copii astăzi. De aceea, domnule ministru, vă întreb, uitându-ne la um, emisiunile pentru copii ale autorității palestiniene care sunt învățați să recite poeme antisemite, să glorifice martiri și să uh, numească evreii ca cele mai barbare creaturi din lume. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce fel de generație s-ar putea să avem în regiunea dumneavoastră odată ce ei vor fi la putere, odată ce ei vor avea dreptul la decizii. Nu credeți că e timpul să revizuiți puțin această propagandă împotriva Israelului și împotriva evreilor și să încercați să construiți o generație tânără mai coezivă, mai gata să deschidă uh, dialogul și să întindă mâna pentru ca să se așeze la masa negocierilor. Mulțumesc, Petras! Nu dorește nimeni de la ID să ia cuvântul, așa că trecem la vers. Doamna Langenzip până are cuvântul de la versi. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la noi în comisie, mulțumesc pentru raport. Întrebarea mea merge în direcția planului Trump, planul pentru Orientul Mijlociu, care mi se pare foarte nefericit. Dacă e să vedem lucrurile pozitiv, putem spune că s-au remișcat lucrurile, se mai discută măcar de Israel și Palestina, poate că se pot obține negocieri. Dar cum vedeți lucrurile dumneavoastră? Vi se pare că discuțiile dintre Israel și Palestina, negocierile, pot fi considerate eșuate complet acum? Vor mai fi reluate aceste discuții, după părerea mea, până la sfârșit ambele părți vor trebui să găsească o soluție bună pentru ambele părți care să corespundă și uh, prevederilor dreptului internațional. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, deci, cum vedeți dumneavoastră situația cu planul Trump și legătura dintre Israel și autoritatea palestiniană? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Langenzip, din partea ECR, acum coordonatorul prezent, domnul Roisen. Domnul Roisen, vă rog. Da, eu cred că vicepreședintele delegației este, nu este în sală și vreau să dau cuvântul altcuiva și după aceea eu voi vorbi în numele delegației, dar fiind dacă aveți deja microfonul, mai bine luați cuvântul. Bine, mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, ne bucurăm că sunteți prezent aici. Nevoia este urgentă de dialog. Dialog între noi, dar și dialog între Israel și Palestina. Premierul a spus în fața Națiunilor Unite că este gata de dialog, dar uh, mi se pare că, sigur, este un început foarte bun, o abordare corectă, dar sperăm ca lucrurile să poată continua și de aici. Respingerea unui plan uh, de pace nu este cu siguranță o soluție, dar nici uh, violența nu ajută. Atacurile din fâșia Gaza cu rachete nu sunt o soluție în niciun caz. Trebuie să nu uităm că Israelul are nevoia de a fi apărat în fața acestor atacuri. Și vreau să vă întreb dacă sunteți gata să vă distanțați de violența Hamasului din fâșia Gaza, dacă sunteți gata să faceți un pas înapoi și să faceți tot ce vă stă în putere pentru ca grupurile teroriste să poată să fie dizolvate, pentru că nu putem să continuăm pe calea violenței. Aș vrea să vă rog, domnule ministru, să mergeți înapoi la masa negocierilor fără condiții puse în prealabil. Comunitatea internațională își dorește acest lucru ca pe baza planurilor existente acum și pe baza pe care o avem acum să se reia negocierile. Aș vrea să lansez un apel către dumneavoastră să reveniți la masa negocierilor și vă întreb dacă sunteți gata să o faceți. Mulțumesc! Doamna Villanueva. Bună ziua, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența aici, într-un moment foarte grav pentru poporul palestinian. O situație care s-a tot înrăutățit în ultimele decenii și care a cauzat nu doar multă suferință, ci și încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional planul prezentat, această insultă prezentată, vrea să pună capăt cu forța dreptului internațional. care are consecințe grave nu doar pentru suferințele poporului palestinian, ci și pentru Uniunea Europeană și pentru lume. Este un plan care le vrea să legalizeze ocupări care contravin uh, dreptului internațional, uh, să anexeze teritorii întregi și să transfere populația și să ignore situația refugiaților palestinieni, ceea ce a tot susținut extrema dreapta de o grămadă de vreme. După cum uh, spuneați, uh, statul palestinian nu ar avea continuitate teritorială, nu ar avea resurse și mai foarte puțin din uh, teritoriul său istoric. Un pas în plus pentru legalizarea apartheidului, care este considerat Uh, de mult uh, o uh, crimă, o infracțiune în dreptul internațional. Înaltul reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene, Josep Borrell, a solicitat oprirea oricărei acțiuni unilaterale și solicită sau îndeamnă la, relax, la negocieri directe. Vă întreb care ar putea fi condițiile pentru conversații de această natură directă și pentru găsirea unei soluții între cele două state. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc în numele PP, domnul Băstescu. Thank you, Mr. President. Uh, nice to see you again. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă văd din nou, uh, domnule ministru. Domnule ministru, Văd că sunteți destul de agresiv astăzi, din câte îmi permi, dacă îmi permite să spun așa. Pentru că aceasta ne anulează orice așteptare că negocierile acestea pot continua. Eu cred că este o șansă unică însă poate chiar ultima șansă, una dintre ultimele șanse pentru pacea în Orientul Mijlociu. Palestina trebuie să înțeleagă nevoile de securitate ale Israelului, pe de-o parte, și Israelul, bineînțeles, trebuie să înțeleagă nevoile dumneavoastră. Dar menținerea atât uh, poziției izraeliene, cât și poziția noastră inflexibilă, nu o să se poată ajunge la pace. Sugestia mea, ca a fost șef de stat care a recunoscut Palestina ca stat, trebuie să negociați și să înțelegeți problemele teritoriale ale Israelului, care nu poate accepta o schimbare uh, a componenței populației. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Poziția uh, Palestinei poate schimba componența populației izraeliene. Dacă vreți să deschideți discursul, uh, o discuție deschisă, eu cred că această problemă trebuie să fie discutată. Problema Ierusalimului trebuie discutată și și schimbarea teritoriilor, la fel. Mulțumesc! Ultimii uh, vorbitori, doamna Incir. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Un lucru care mă enervează tot timpul este că atunci când se discută problema Israelului și Palestinei, uh, începem să fim unii pro-Israel, unii pro-Palestina Uh, Palestina. Mie nu-mi place să fiu pro-ceva pentru că înseamnă să fiu anti uh, altceva și deci la fiecare dată când mă poziționez pro-Palestina sunt împotriva Israelului și invers. Mie ce îmi place este să fim pro-pace sau anti pace Deci dacă ești uh, pro-pace, eu cred că planul lui Trump este o palmă. Uh, o palmă în multe feluri. Deci întrebarea pe care vreau să vă o adresez și poate că aici reiau din ceea ce au spus colegii mei înainte când au pus întrebări, este care ar fi primul pas pe care îl prevedeți, primul pas, următorul pas al Uniunii Europene pe care ar trebui să-l facă. Altceva, nu neapărat legat de tr- planul Trump, dar și totuși legat de Israel și Palestina, alegerile din Palestina. Care e situația în momentul de față cu alegerile? există obstacole și dacă da, care sunt uh, obstacolele, pentru că până la urmă alegerile sunt uh, un indicator al uh, puterii democrației într-un stat. Mulțumesc! Domnul Weimer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Al-Maliki. În ultimul mandat, Parlamentul a votat o rezoluție pentru uh, o returnare a Israelilor uh, care sunt uh, uh, prizonieri la Hamas. E vorba de Hadar Goldin și Omar Shauk. De asemenea, rezoluția 24 74 a fost adoptată de către ONU despre persoanele dispărute în conflictele armate și conflictele civile. Cred că este datoria noastră să informăm despre pe familiile lor despre um, aceste despre unde se află cadavrele lor. Ce face autoritatea palestiniană pentru a asigura returnarea civililor izraelieni din Gaza și care nu sunt îngrijiți de Crucea Roșie Internațională în încălcarea dreptului internațional și în încălcarea oricărei decențe morale? Ce s-a făcut de altfel pentru a ne asigura de uh, returnarea în siguranță a rămășițelor lui Hadar Goldin și Omar Shaul, care au fost capturați de Hamas și omorâți. Mulțumesc! Mick Wallace Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare, domnule ministru. Sunt de acord că Israelul uh, nu poate să acționeze așa decât cu uh, binecuvântarea SUA și cred că SUA n-ar putea să acorde un, uh, o susținere atât de mare Israelului și necondiționată fără aprobarea Uniunii Europene. Dar având în vedere ce s-a întâmplat, nu credeți că Uniunea Europeană ar trebui să meargă în altă direcție? Nu credeți că ar trebui să lucreze pentru o soluție soluție de pace? Nu credeți că soluția celor două state este moartă? Nu credeți că ar trebui să încercăm o soluție a unui singur stat în care există egalitate între israelieni și palestinieni, unde drepturile civile sunt uh, aceleași pentru toată lumea și în care să avem o returnare a refugiaților palestinieni? Isabel Lima, vă rog, Viseler Lima. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb, dar întrebarea a fost pusă deja, dar vreau să las deoparte sugestiile făcute. Vreau să vă întreb dacă, care este poziția dumneavoastră despre soluția celor două state. Vreau să vă întreb și dacă dumneavoastră ați fi gata să acceptați negocieri directe cu Israelul, fără să puneți condiții prealabile. Mulțumesc! Bun, domnule ministru, aveți foarte multe întrebări care vi s-au adresat. Aș vrea să vă dau cuvântul cam 10 până la 15 minute pentru ca să încercați să răspundeți la aceste întrebări. Vă mulțumesc! O să încep cu ultima întrebare. Da, suntem gata să începem negocieri directe cu Israelul fără nicio precondiție, absolut. Atâta timp cât vom respecta termenii vechi de referință care sunt deja acceptați de către toată lumea. Dreptul internațional, rezoluțiile ONU și legitimitatea internațională și legitimarea internațională. Dacă acesta este cazul, atunci suntem gata să o facem. Întrebarea este dacă avem un partener de partea cealaltă. Eu am dubii dacă avem un partener. Am uh, încercat mulți ani să o facem, dar uh, nu am prea avut ocazia. Soluția celor două state, dacă e moartă, se pare că Netanyahu încearcă să moare. uh, soluția celor două state, creând noi uh, situații, schimbând realități și făcând imposibilă situația celor două state. Se pare că el ne mută pe toți către o soluție a unui singur stat. Dar această soluție de un singur stat este foarte dăunătoare pentru Israel, așa cum este și pentru ceilalți. De ce? Pentru că dumneavoastră credeți că Israelul va permite palestinienilor uh, în acea soluție a singurului stat să aibă drepturi egale ca cetățeni egali într-un sistem democratic? Probabil că e un banc acesta. Israelul niciodată va accepta așa ceva. Ce vom vedea, deci, dacă vom avea un stat uh, unic? Un sistem apartheid, o actualizare a ceea ce avem, de fapt, uh, în Cisjordania astăzi, un sistem apartheid. Un stat cu două sisteme, un sistem pentru evrei din Israel și un uh, sistem pentru arabii palestinieni. Asta este ceea ce avem acum în Cisjordania iar cu sistemul unui singur stat vom încerca să legalizăm de fapt ceea ce avem acolo. Eu cred că Israelul va fa- face presiuni pentru așa ceva. Vorbește despre anexarea 33% din Cisjordania a um, voiei Iordaniei, a majorității Cisjordaniei, de fapt, și a majorității locațiilor. Ei asta fac, de fapt, împing pentru o singură soluție. Și asta este ce vom avea. Într-o soluție a unui singur stat vom avea 7,6 milioane de uh, arabi palestinieni și 7,6 milioane de uh, de evrei uh, din Israel. Și deci această problemă va fi demografică. Vom, da, o să revin la întrebarea dumneavoastră, excelență, dar problema va fi demografică și în foarte scurt timp vom fi o majoritate și într-o situație uh, democratică, ar trebui să guvernăm, pentru că avem majoritatea. Și atunci, în doi ani, premierul acestui sistem de un stat va fi, uh, se va numi Mohamed. Și deci, credeți că Israelul va accepta așa ceva? Eu nu cred. Deci, mai bine pentru ei să încerce să mențină și să protejeze soluția celor două state mai degrabă decât soluția unui singur stat, pentru că dacă, sunt, dacă au bun simț și, și rațiune, asta vor face. Dacă se gândesc pe termen lung, se gândesc că vor să aibă pace în acea regiune. Now, <clears throat> The two-state solution Of course. Soluția celor două state, desigur, rămâne valabilă. Există un consens mondial pentru soluția celor două state. Vom pierde acest consens global pentru ceva ce nu avem? Dacă avem încă în mână soluția celor două state, haideți să o păstrăm, să lucrăm pentru ea și nu pentru altceva ce de fapt nu avem întreaga lume este astăzi în favoarea soluției cu două state. 50 de ani am lucrat la acest consens pentru o soluție cu două state. Doar Statele Unite ale Americii și Israelul sunt singurele două țări de pe planeta asta care sunt împotriva soluției cu două state. Le vom permite să ne învingă, să distrugă soluția cu două state care uh, reunește consens internațional pentru ceva care nu știm unde ne duce, va duce la un apartheid? Poate. Asta ne dorim oare? Și de aceea, ca răspuns la multe întrebări, ce să facem? Trebuie să lucrăm pentru a proteja soluția cu două state, să lucrăm din greu pentru a proteja această soluție și să încercăm să vedem cum să o impunem. Însă ce fel de două state? Nu o soluție cu două state uh, conform lui Trump și Netanyahu. Demilitarizare completă, fragmentare completă, lipsa suveranității, ci suveranitate, democrație, continuitate pentru Palestina, conform granițelor din 67. Așa, aceasta este soluția cu două state pe care o numim noi. Nu acceptăm nicio altă definiție. Și dacă așa stau lucrurile, atunci haide să facem eforturi pentru ca asta să devină realitate. Parlamentul European are uh, mecanismele să facă acest lucru. Să lucrăm pentru o soluție cu două state și veți vedea că aveți un partener în Palestina. Pentru că aceasta este soluția cea mai bună pentru toată lumea, cea două state. Însă, totodată, dacă vorbim despre soluție bistatală și pentru că dumneavoastră ca europeni ați recunoscut statul Israel. Ce lipsește din această formulă? Recunoașterea statului Palestina. Da, România a recunoscut statul Palestina, dar sunt alte țări care încă nu au făcut-o. Și dacă vreți să conservați soluția cu două state, dacă vreți să aveți o poziție fermă împotriva acestei anexări a Cisjordaniei, trebuie să faceți un pas în față și să faceți presiune asupra țărilor voastre să recunoască Palestina. Este singura condiție pentru ca noi să putem avea un loc egal la masă, egal cu Israelul, la masa negocierilor. Altfel, ce vă imaginați? noi, un popor sub ocupație, pentru a pleca din Ramala, eu am nevoie de un permis de la israelieni, ca să plec de la Ramala, să mă duc la masa negocierilor, să negociez cu israelienii. Asta nu e negociere în termeni egali trebuie să avem poziții egale. Egal înseamnă și state egal de independente, egal de suverane și atunci vom negocia toți ceilalți termeni. Asta este foarte important. Altfel, uh, Știți rezultatul, știți ce se întâmplă. Am început cu Madrid, cu conferința de la Madrid și am continuat și uitați unde suntem. Nicăieri. Nicăieri. pentru că nu există egalitate în acest subiect, nu există echitate. Israelienii sunt uh, cei care uh, sunt autorii ocupației, iar noi, uh, palestinienii ocupați, uh, suntem uh, cei uh, care mm, suntem oprimați. Nu putem vorbi în acest context de parteneri egali. Prin urmare, dacă uh, Uh, ne uităm și așteptăm uh, condițiile optime pentru negociere, primul lucru care trebuie făcut este ca țările care nu au recunoscut încă statul Palestina să o facă și să, facă presiuni, să facem presiuni în acest sens și să hotărâți că soluția cu două state este cea mai bună formulă de negociere între israelieni și palestinieni. Dacă solicitați negociere, o să vedeți că palestinienii imediat vor accepta invitația dumneavoastră și vor fi gata să se aștepte așeze la masa negocierilor. Ei bine, da, ne îngrijorează noile generații. Să știți că și în Palestina și în Israel. Și lucrăm pentru aceste noi generații. Pacea pe care ne-o dorim, pe care vrem să o construim, este pentru ele mai mult decât pentru noi. Și asta este foarte important. Așadar, pentru a putea atinge acest obiectiv, Trebuie să luptăm pentru o pace justă. Și asta înseamnă sfârșitul ocupației și uh, că palestinienii trebuie să primească dreptul la autodeterminare și independență. Israelienii nu pot să fie forță uh, ocupatoare și totodată să spună că sunt democratici. Nu poți să fii democratic câte vreme ocupi teritoriile, credința și viitorul altora. Este imposibil. Iar noi, când vrem să vorbim cu generațiile noastre, când se duc la școală, văd soldații israelieni, când se mută dintr-un loc în altul, văd uh, așezămintele israeliene. Când se duc dintr-un loc în altul, văd zidul. Sunt realități pe care noua generație palestiniană o vede zi de zi cum am putea noi să îi convingem că există o oportunitate, că ei au o oportunitate în viitor, dacă nu demontăm toate aceste elemente care ne separă de ei, de israelieni, și dacă nu putem construi o pace între cele două tabere. Acesta este un element foarte important. Uitați, în cele din urmă nu spunem nu doar de dragul de a spune nu. Suntem gata să ne implicăm ori de câte ori apare o oportunitate. Și când acest, a apărut acest plan Trump și a încercat să nege fun, drepturile fundamentale elementare ale palestinienilor, dreptul lor la o statalitate și să le distrugă discursul național și când le fură dreptul la un stat propriu, un stat suveran și dă Israelului control de plin asupra suveranităților, asupra securității și uh, teritorialității lor, atât pe uh, uscat cât și pe mare și uh, în spațiul aerian, ce fel de entitate credeți că ar accepta palestinienii? Acum câteva zile, Netanyahu a scris un articol în, uh, într-un ziar israelian, Hayom, și a spus foarte clar acolo că condițiile impuse palestinienilor Va fi un miracol dacă palestinienii le vor putea îndeplini. Și chiar și dacă se întâmplă acest miracol și palestinienii vor putea îndeplini respectivele condiții, atunci izraelienii sunt cei care vor hotărâ dacă palestinienii au dreptul la propria entitate, nu stat, sau nu. Oricând în viitor, chiar și dacă izraelienii vor da palestinienilor dreptul la o proprie entitate, ei pot interveni oricând, să intre, să invadeze, să preia respectivul teritoriu dacă israelienii cred și consideră că le este periclitată securitatea. Pe bună! Cine din această sală este gata să fie un cetățean într-o asemenea entitate? Nimeni. Vă asigur că nimeni. Și, de asemenea, nimeni de partea palestiniană nu poate accepta o asemenea umilire noi nu suntem inferiori din niciun punct de vedere. Vrem să fim tratați la fel de egal ca și dumneavoastră, să avem drepturi, demnitate, libertate. Ne dorim un stat independent și suntem angajați să ajungem la pace cu Israel, în termeni egali. Pentru noi este ceva foarte important și de aceea vă rog, nu ratați această ocazie, încercați să acționați acum, înainte să fie prea târziu, fiindcă dacă Israelul va implementa acel plan al lui Trump și va anexa Cisjordania, atunci să știți că deschideți porțile violenței, nu doar în Palestina și Israel, ci în toată regiunea. Ceva ce nimeni nu își dorește. Haideți să împiedicăm acest lucru. Mulțumesc! Excelența dumneavoastră, în numele colegilor noștri, vă mulțumesc că ați venit la Comisia uh, pentru Afaceri Externe de astăzi și ținem legătura cu reprezentanța dumneavoastră iar dumneavoastră și colegii noastre sunteți oaspeți bineveniți în Parlamentul European. Cunoaștem foarte bine importanța acestei etape. Mulțumim frumos! Colleagues, let's continue. Dragi colegi, haideți să continuăm uh, reuniunea comisiei noastre cu ultimul punct de pe ordinea de zi înainte de pauza de prânz de la ora 13, punctul numărul 8. Urez un călduros bun venit acum ambasadorului Israelului la Uniunea Europeană și NATO, Aron Leșnoiar, un uh, oaspete obișnuit al Parlamentului European și cunoscut al multora dintre noi. Domnule ambasador, uh, astăzi am avut deja oaspeți uh, pe ministrul afacerilor externe al Qatarului și chiar înainte de dumneavoastră, să știți că a stat exact pe acest scaun ministrul afacerilor externe al autorității palestiniene. Evident, ne dorim să auzim și perspectiva Israelului vis-a-vis -vis de ultimele evoluții din cadrul procesului de pace din, Isra- din Orientul Mijlociu, în special cu referire la uh, cea mai recentă propunere a administrației americane. Fără să mai insist, însă vă dau cuvântul și avem deja mulți, mulți colegi care au solicitat să intervină. Domnule ambasador, un călduros bun venit și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, stimați oaspeți, bună ziua tuturor! Este o onoare să mă aflu aici mai ales uh, după uh, nume de miniștri de externe atât de distinse. Am o scurtă afirmație, uh, o scurtă declarație, însă voi începe prin a vă spune că în această dimineață mi-am îndeplinit datoria civilă și am votat la ambasada Israelului pentru că astăzi este ziua când se votează în toate ambasadele Israelului pentru alegerile ce se vor ține în Israel în mai puțin de două săptămâni. Și vă spun acest lucru, în primul rând pentru că sunt sunt mândru că am votat, uh, însă și pentru că ne aflăm într-o perioadă politică delicată în Israel. Și cel puțin eu trebuie să fiu atent la acest uh, aspect. Prin urmare, voi începe prin a spune câteva cuvinte despre relațiile dintre Israel și Uniunea Europeană. Relațiile noastre sunt stabile și pline de potențial. Avem interese comune, valori comune și o istorie comună bogată. O să menționez uh, ca exemplu două zone de cooperare între Israel și Uniunea Europeană în domeniul securității, al științei și tehnologiei. Acest exemplu ilustrează perfect acest lucru și o să menționez că în decembrie 2019, acum două luni, Institutul European pentru Inovație și Tehnologie a deschis un centru la Tel Aviv. Trei, uh, unul din cele trei centre din afara Uniunii Europene, celelalte două fiind în Silicon Valley și în China este o dovadă clară a valorii atribuite contribuției Israelului în acest domeniu de, că- de către Uniunea Europeană. Dați-mi voie să spun ceva despre securitatea regională. Sper ca în curând să începem o perioadă de creștere și dezvoltare în domeniul politic al relațiilor noastre un, uh, o cărămidă de construcție esențială pentru acest lucru va fi recunoașterea de către Uniunea Europeană a situației de securitate precară cu care se confruntă Israelul zi de zi. Iran este principala amenințare a Israelului. Deși știu că probabil m-ați invitat în primul rând pentru a vorbi despre conflictul israelo-palestinian, vreau să vă reamintesc că Iranul este principala amenințare de securitate a Israelului. Și vreau să fiu clar, această amenințare nu se limitează doar la Israel. Iran amenință toate națiunile pro-occidentale din Orientul Mijlociu și, din regiuni, și dincolo de regiune chiar, inclusiv Europa. Nu voi intra acum în detalii, însă vă voi spune că, exact așa cum vă așteptați ca noi, israelienii, să ne aliniem la sensibilitățile europene și noi avem aceleași așteptări în ceea ce privește pe dumneavoastră către Israel. Și deși nu în, presupunem că e puțin lucru, modul în care, uh, ceea ce uh, definiți dumneavoastră ca amenințare, trebuie să înțelegeți că din perspectiva noastră Iranul amenință însăși existența statului Israel, atât direct cât și prin interpuși. Uh, Dați-mi voie să uh, trec acum la subiectul Palestina. Voi începe prin a spune că principiul care ne ghidează este dorința de pace cu vecinii noștri. Toți, inclusiv palestinienii. În același timp, vrem să asigurăm siguranța și securitatea Israelului. Israelul poate și va fi singurul care va hotărâ ce înseamnă interesele sale în domeniul securității. În ceea ce privește propunerea președintelui american, recomandarea mea către toți cei care doresc binele Israelului și al palestinienilor, deci bănuiesc că toți cei din sală, este să încercați să vă concentrați pe element, ceea ce reprezintă elementele pozitive ale planului, în, după părerea dumneavoastră, și să încurajați pe palestinieni să facă la fel. După părerea mea, planul găsește echilibrul corect între interesele vitale de securitate și naționale ale Israelului și aspirațiile palestinienilor la autodeterminare. Israelul s-a pus de acord pentru a negocia cu palestinienii pe baza acestui plan de, de, uh, plan de pace și este un plan, un plan bun pentru pace. Sperăm că sprijinul dumneavoastră al Parlamentului va fi unul real și sperăm că și palestinienii se vor întoarce la masa de negocieri. Vreau să vă reamintesc că în ultimii 20 de ani, de trei ori, Israelul și Statele Unite au oferit palestinienilor niște programe de pace complete. Chiar și președintele Obama în 2014 a făcut-o, dar palestinienii în mod constant au respins aceste oferte. Planul președintelui Trump uh, se referă la cauzele profunde ale conflictului, insistând asupra faptului că palestinienii trebuie în sfârșit să recunoască Israelul ca un stat evreu, evreiesc. Uh, și se recunoaște suveranitate în anumite zone din uh, Iudea și altele esențiale pentru moștenirea noastră. De asemenea, planul stipulează faptul că Israelul menține status quo-ul în zonele care nu vor fi parte a statului Israel pe viitor. Israelul pe deplin împărtășește dorința palestinienilor de a avea o viață mai bună și pentru un viitor bazat pe demnitate, prosperitate și speranță. Acest plan de pace oferă palestinienilor tocmai astfel de perspective. Această, acest plan nu uh, va face pe nimeni să fie uh, deplasat din propriul său uh, loc din potrivă, se desemnează teritorii aparte care să permită uh, treceri și uh, traversări ale acestor teritorii în libertate, iar proiectul de pace american va însemna prosperitate pentru palestinieni. Vor fi investiții masive care vor duce la schimbări semnificative pe care le vor simți toți palestinienii. Acest uh, plan uh, are legătură directă cu nevoile vitale de securitate ale țării mele. Israelul va menține uh, în vestul râului Iordan control complet al securității și își va pro, proteja propria graniță la est. Este un element strategic cheie pentru securitatea națională a Israelului. De asemenea, se cere Hamasului sau se cere ca Hamasul să fie dezarmat și fâștia Gaza să fie uh, demilitarizată. Un punct esențial uh, nu numai pentru israelieni, dar și pentru palestinienii înșiși. Se arată de asemenea cu claritate că problema refugiaților palestinieni trebuie să fie rezolvată în afara statului Israel. Planul cere ca vechea capitală evrească, uh, Ierusalimul, să rămână uh, unită sub egida Israelului, iar uh, locurile religioase să pot să, să fie vizitate de către toate confesiunile. Și un status quo, de asemenea, la templu. În general, e vorba de o ofertă pro pace și sperăm că palestinienii nu vor scăpa această ocazie de a lupta pentru pace. Astăzi ambele părți au șansa și ocazia de a face așa ceva, iar Israelul nu va pierde o astfel de ocazie. Sperăm că nici Uniunea Europeană nu va scăpa o astfel de ocazie pentru a face ceva pozitiv în această perioadă în regiune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador! Ne-ați prezentat uh, părerea, opinia Israelului privind uh, această ofertă de, și propunere pentru că noi aici, la Comisia FET, am tot dezbătut uh, elemente din intervenția dumneavoastră, cel puțin vreau să vă spun că am o listă de 15 colegi care s-au înscris la cuvânt. O să încercăm să le permitem tuturora să ia cuvântul. Doamna Witzler Lima. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că ne-ați uh, împărtășit opiniile dumneavoastră. La început uh, ați spus că sunteți mândru că ați mers la vot în această dimineață. Cred că toți uh, cei care locuiesc într-o democrație, trăiesc într-o democrație să poată să aibă această uh, ocazie și oportunitate și să fie ceva de la sine înțeles peste tot în lume, acest drept la vot. Ați vorbit despre pace și mi-ar place ca în această primă intervenție să spun că toată lumea ar trebui să aibă dreptul la o existență pașnică și uh, în această regiune asta nu este ceva de la sine înțeles. Din potrivă, politica internațională a Iranului, ne-a spus, uh, pune mari probleme Israelului și, de asemenea, ne pune și nouă probleme. Pe de altă parte, sper că veți înțelege faptul că planul de pace propus de Statele Unite nu poate, în starea sa actuală, să obțină acordul nostru. El ridică o serie întreagă de probleme mari și trebuie să existe și o altă bază de lucru decât aceasta. De asemenea, vă adresez și o, o întrebare pe care, de fapt, o, o pusesem oaspetului nostru de mai devreme, și anume soluția celor două state. S-a vorbit despre soluția cu un stat sau cu două state. Cred că este aici un element crucial pentru că mi-e teamă că atunci când se vorbește despre soluția bistatală, nu toată lumea înțelege același lucru și poate ne puteți lămuri mai mult. Mulțumesc! Doamna Maria Arena de la Socialiști, mulțumesc foarte mult! Când iau cuvântul coordonatorii e un risc și o să fiu uh, poate criticat, dar e ok dacă vorbește doamna Arena, da. Mulțumesc. Două întrebări. În primul rând am auzit argumentele expuse aici în legătură cu conținutul planului propus și dacă planul acesta uh, este așa de pozitiv pentru ambele populații, de ce n-a fost el uh, propus și promovat de către domnul Trump în fața ONU? Și ce înseamnă asta în fața consensului uh, internațional? Asta este o primă întrebare. Apoi, dumneavoastră, cunoașteți relațiile UE cu Israelul bazat pe acest consens internațional și pe o serie întreagă de convenții și drept internațional. Europa este parte la aceste convenții internaționale, este semnatară și deci are niște obligații în acest sens. În acest context și cu un partener care nu le recunoaște dumneavoastră, spuneți că sunteți uh, de acord cu planul Trump, care reprezintă o deviere de la uh, consensul internațional. Vă întreb în acest context dacă Israelul este gata să renunțe la relația sa cu UE, mai ales în acordul de asociere care ne unește astăzi. Ați văzut, britanicii s-au hotărât să nu mai facă parte din Uniunea Europeană, au rupt această relație și acum sunt niște consecințe. Acum, dacă Israelul spune că nu mai aderă la consensul internațional, ci merge pe calea planului Trump, atunci uh, haideți să terminăm cu acordul de, uh, între UE și Israel, acordul de, de, și înțelegerea, și atunci să fie și niște consecințe. Domnul Pauza de la... Pauza de la Rinio. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să vorbesc în spaniolă. Lo primero que quis... În primul rând, aș dori să Mulțumesc domnului ambasador pentru prezența sa astăzi uh, în acest Parlament, uh, gata nu doar să răspundă la întrebările uh, noastre, ci și să facă față antisemitismului nedisimulat al unor eurodeputați. Eu am două întrebări. În primul rând, după cum știți, săptămâna trecută, uh, Clara Ponsati, deputata uh, și uh, delinventă în Spania, a făcut niște declarații pe care nici nu știu cum să le calific a comparat de curând statul spaniol cu Adolf Hitler și un proces judiciar care are loc în Spania în fața uh, instanței uh, supreme cu Holocaustul. Cred că această comparație este teribilă și aș vrea să știu care este părerea noastră ca ambasador al Israelului. Apoi, uh, sunt de acord cu analiza dumneavoastră în uh, linii mari, însă nu știu uh, ce să zic de intervențiile unor colegi ai dumneavoastră care uh, recunosc un drept fundamental, și anume că Israel e un stat amenințat de regimuri și grupuri care vor să-l distrugă integral. În acest sens, domnule ambasador, vă întreb ce trebuie să facem noi, ca europeni, pentru a convinge Israelul că suntem sensibili la nevoile sale de securitate. Mulțumesc frumos! Thank you for ID, Ms. Bonfrisco. Mulțumesc, doamna Ponfrisco, de la ISHID. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, mă bucur că sunteți aici, că vă putem uh, uh, asculta și că ați votat, uh, ați exercitat astfel datoria dumneavoastră cetățenească și asta ne unește uh, iubirea de democrație uh, promovarea democrației în țările noastre. Eu uh, am mai uh, exprimat și în alte rânduri faptul că apreciez propunerea lui Trump, care are meritul de a pune în discuție un subiect absolut de actualitate, pacea între israelieni și palestinieni și, general, problema păcii în această regiune. Eu plec de la premiza că uh, apărarea și siguranța Europei trece neapărat prin cea a Israelului. Înseamnă același lucru. A, a promova securitatea, siguranța în Israel este același lucru cu a o face în Europa. Și vreau să vă întreb astfel, nu cum credeți că propunerea dumneavoastră, propunerea lui Trump și capacitatea dumneavoastră proprie de a avea negocieri bune și favorabile păcii în această zonă vă va ajuta și va ajuta și alte uh, zone uh, conexate cu Mediterana, cu Orientul Mijlociu și până la granițele Europei care să permite acestora să fie uh, mai sigure. Pentru toți, vă mulțumesc foarte mult! Doamna Aucan, din partea verzilor. Vă mulțumesc foarte mult. Colega de la Renew a spus ceva un, am o prietenă bună, ortodoxă, evreică, ortodoxă și să nu uităm ce înseamnă ocupația. A critica ocupația este tocmai a ajuta pe israelieni. Să nu uităm asta. Domnul Borel a spus în numele UE foarte clar în săptămâna trecută în Parlament care este poziția UE și el a fost în asentimentul multor, uh, uh, multora dintre noi, pentru că e adevărat, e vorba de planul lui Trump care se îndepărtează de dreptul internațional. Și asta este direct uh, vizibil în tratatele noastre europene, în articolul 1, vedeți că convențiile internaționale și deciziile Consiliului de Securitate a ONU uh, sunt baza directă a politicii europene. Nu putem să facem altfel. Palestinienii sunt sub control israelian total și ați deportat câți palestinieni din Israel până acum? Câți ați, făc, ați făcut, uh, au fost deportați? Mii, mai multe mii și îi țineți complet sub controlul dumneavoastră. Pe de altă parte, înțeleg că vă doriți să aveți pace, parte de pace împreună cu vecinii dumneavoastră, așa cum se întâmplă cu noi toți. De aceea vreau să vă spun ceva. Liga Arabă a spus ceea ce au spus și în 2003. Ei au uh, preluat uh, tot planul ONU cu cele două state, cu granițele din 67 și au uh, Uh, negociat inclusiv dreptul de retragere care apare și în propunerea de la Geneva adoptată în urmă cu mai mulți ani față de acel moment și care, apropo, este consfințită în dreptul internațional și au mai spus ceva în plus și anume că statele arabe o să recunoască Israelul. Uh, dar nu s-a întâmplat asta. Și Israelul cred că nu a primit aceste mesaje pentru că sunt chestiuni mai complicate. Deci vreau să vă întreb, de ce nu faceți asta pentru viitor, pentru viitorul Israelului, dar și pentru palestinieni și pentru noi toți? Mulțumesc foarte mult, doamnă Auken. Am trei solicitări de la ECR. Dacă puteți să vă, de, să vă puneți de acord asupra unui vorbitor doar deci ce facem cu cei de la ECR de dimineață? Domnul Taci. Taci, mulțumesc foarte mult, o să vorbesc în limba spaniolă. Do. Da. Domnule ambasador, după cum ați văzut din uh, observațiile auzite aici, nu vă puteți uh, baza prea mult sprijin uh, din partea Uniunii Europene pentru plin, uh, planul Trump. În primul rând pentru că vine de la Trump și în al doilea rând pentru că reprezintă baza unui acord rezonabil care nu pune în pericol Israelul. Eu vreau să vă spun două elemente ca să înțelegeți cam care este ambianța vis-a-vis -vis de Israel. Borel s-a dus în Iran, la Teheran, cu câteva zile după ce regimul de la Teheran a asasinat 1500 uh, de iranieni pe străzi. Nu a avut loc nicio condamnare, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a vorbit așa cum a trebuit să se vorbească cu o țară oarecare care vrea distrugerea Israelului. După care, în Spania, avem un uh, guvern uh, social-comunist foarte ostil și acum am avut 58 de municipii uh, cu guvern uh, comunist unde s-a hotărât să nu fie angajați evrei. Acestea sunt elementele care ne-au dus în Europa la această ostilitate față de Israel și care face să avem foarte, foarte puține speranțe uh, pentru un acord sau pentru sprijinirea acestui acord, care are niște baze rezonabile pentru a căuta formule realiste de apropiere de o soluție, astfel încât palestinienii să nu rateze nicio ocazie, pentru că până la urmă nu ratează nicio ocazie de a rata încă o ocazie, așa cum fac de 70 de ani încoace. În acest sens, trebuie să vă spun că acest val de antisemitism de stânga din Europa și care este acceptat în atâtea locuri este o amenințare pentru toți și mai ales pentru Europa. Dacă evreii pleacă din țările occidentale ale Europei, din Franța, din uh, Germania, asta este cu un motiv. Mulțumesc frumos! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Doamna Villanueva de la Versi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să pierd niciun minut pentru a răspunde la barbariile pe care le auzim aici, uh, din păcate, din partea unor colegi uh, din aceeași țară ca și mine. Vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezența de astăzi. Spuneți că um, recunoașterea Palestinei uh, trebuie să se facă cu demnitate. Eu vă întreb ce demnitate poate să aibă un stat fără continuitate uh, teritorială, cu tăieri de apă și de electricitate publicitate, cu controle constante din partea autorităților uh, israeliene și încălcări ale drepturilor omului. Se numea acordul secolului, s-a numit acordul secolului, dar puteți spune așa unui acord care nu a fost discutat cu autoritățile palestiniene, care a spus clar că îl resping? După părerea noastră, acest plan este o acțiune ilegală și asta ni se pare cel mai important. Uniunea Europeană trebuie să susțină dreptul internațional și spunem că este este o acțiune ilegală potrivit dreptului internațional pentru că este o încercare de a controla orașul Ierusalim, care, potrivit Națiunilor Unite, trebuie să fie unul împărțit între cele două state. Se încearcă ocuparea uh, uh Cisjordaniei, uh, uh, legalizarea uh, așezărilor ilegale de acolo. Vorbim de peste 5 milioane de persoane refugiate în Palestina, și iată, așa și a apărut UNRWA. Prin urmare, vă întreb dacă doriți să uh, găsiți o soluție pentru statutul persoanelor refugiate și credeți că această propunere garantează drepturile fundamentale de libertate de circulație și egalitate de tratament? Cu toții ne dorim un proces de pace just și de durată pentru generațiile care vin și mă întreb care ar fi consecințele impunerii uh, opțiunilor uh, partidelor celor mai extreme din țara dumneavoastră. Reprezentantul Uniunii Europene a solicitat săptămâna trecută evitarea unor acțiuni unilaterale împotriva dreptului unii, uh, internațional, dar nu doar Uniunea Europeană, ci și Consiliul uh, un, um, ONU, secretarul Antonio Gutierrez a vorbit despre acest lucru. Uh, ONG-uri pacifiste și pro-drepturile omului vorbesc despre acest uh, uh, acord ca despre un jaf al secolului. Și vă întreb, cum vă sunteți dispuși să negociați cu adevărat drumul înspre pace? Mulțumesc! Thank you, colleagues. Mulțumesc foarte mult! Știu că e vorba de un subiect cât se poate de uh, disputat, încins, dar vă rog cu toții să putem să um, folosim un limbaj parlamentar, așa cum se cuvine, poate că traducerea nu mi-a parvenit uh, așa cum trebuie. În orice caz, domnule ambasador, îmi pare foarte rău, trebuie să încheiem la ora uh, 1, pentru că am și la 2 și jumătate avem un vot. Nu pot să mai iau alți colegi să invit să vorbească și vă dau cuvântul domnului ambasador pentru a trage niște concluzii. I guess few things uh, the translation, so I... Mulțumesc, îmi cer scuze că nu s-a prins, n-ați prins tot, dar oricum aș vrea să încerc să răspund la întrebarea dumneavoastră, la întrebările dumneavoastră și apreciez interesul de care ați dat dovadă în acest dialog. Aș vrea să vă mai amintesc că îngrijorările numărul 1, 2 și 3 ale statului Israel sunt de natură de securitate. Și numărul 1 de amenințare la adresa securității pentru Israel este Iran. Iar problema Palestinei este una foarte de interes, unde toată lumea are emoții și opinii, dar trebuie să nu uităm că israelienii chiar acum sunt uh, amenințați de o țară care pentru mulți dintre dumneavoastră sau câțiva dintre dumneavoastră este un prieten. Deci eu aștept de la dumneavoastră ca membrii în Parlamentul European, ca prieteni a Israelului, cărora le pasă de securitatea Israelului, să deschideți gura, să vorbiți atunci când Iranul amenință Israelul. și Să nu rămâneți tăcuți, pentru că nu are niciun sens. Noi trebuie să vă câștigăm încrederea și noi trebuie să vă să ne câștigăm și noi singuri încrederea. Dar acest lucru nu se poate întâmpla dacă dumneavoastră ignorați care este uh, principalul dușman pentru securitatea Israelului, adică Iranul. Suntem gata să continuăm acest dialog cu dumneavoastră și vom continua să o facem. Uh, relațiile Israelului cu Europa sunt extrem de importante pe toate fronturile, pe toate nivelurile, dar trebuie să ne ascultăm reciproc nu doar să ne bazăm pe suspiciuni care n-au bază fondată. S-a pus o întrebare despre soluția celor două state. Eu sunt norocos că sunt doar diplomat și ieri seară premierul meu a vorbit la un canal de televiziune arab-izraelian și a răspuns exact la această întrebare, că el va fi uh, gata să discute despre această soluție la masa negocierilor. Care este principiul negocierilor de pace? Este să aibă loc negocieri. Eu nu negociez cu americanii și cu europenii sau cu țările arabe. Trebuie să negociem chiar cu palestinienii. Și odată ce sunt de acord să vină la masa negocierilor, atunci putem să discutăm toate aspectele, incluzând soluția celor două state. A spus o întrebare despre Consiliul de Securitate. Eu nu sunt, de fapt, adresatul acestei uh, întrebări. Eu vorbesc pentru statul Israel. Dar nu pentru americani, nu pentru europeni, nu pentru arabi, nici măcar pentru palestinieni. Eu nu pot vorbi decât pentru statul Israel. Aceasta este țara mea și noi nu suntem membri în Consiliul de Securitate. Israelul n-a fost niciodată un membru al Consiliului de Securitate. Deci ar trebui să ne punem întrebarea de ce Israelul nu a fost niciodată ales ca membru în Consiliul de Securitate de, uh, în acești 72 de ani de independență. De ce Europa nu insistă, de fapt, ca Israelul să fie ales membru al Consiliului de Securitate, la, pentru că două state europene au fost împotriva noastră atunci când am dorit să fim membri ai Consiliului de Securitate. Singura dată când ne-am prezentat candidatura. Ne-am retras pentru că Germania și altă țară au fost împotrivă, cred că Belgia împotriva noastră. Dar e în interesul dumneavoastră ca Israelul să fie membru în Consiliul de Securitate, să ne susțineți. Pentru că e bine ca uh, Israelul să aibă mai multă încredere și dumneavoastră să aveți mai multă încredere în ceea ce se întâmplă uh, la Consiliul de Securitate. Iată ce se întâmplă la Geneva când uh, Israelul, Qatarul, Venezuela au judecat Israelul. Trebuie să luăm în serios relațiile internaționale. Eu am fost directorul diviziei pentru un ONU în Ministrul de, Ministerul de Externe. Trebuie să ne ajutați să organizăm mai multă încredere în aceste organizații. Doamne Borza, eu sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră despre antisemitism. Bineînțeles că reacția mea este una de îngrozire la așa ceva, dar dumneavoastră sunteți cei care trebuie să luați cuvântul în această comisie, în Parlament, împotriva antisemitismului. Chiar și din interior servește, pentru că creșterea antisemitismului în Europa este îngrijorătoare. În 2019 am avut numărul cel mai mare de evenimente antisemite în Europa de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Care este mesajul către poporul uh, evreu? Uh, care este mesajul către statul Israel? Gândiți-vă! Planul uh, de pace arab. A fost o întrebare și despre acesta. Fiind dat că palestinienii au respins de două ori planurile de pace, care cred eu erau bune pentru ei, odată în 2008 de către uh, premierul de atunci și uh, Olmert și după aceea în 2014 de către președintele Obama. De atunci au trecut 17 ani, s-au schimbat realitățile, Orientul Mijlociu este diferit acum și cred că e bine să ne concentrăm pe ceea ce avem acum pe masă și anume planul Trump. Iar eu realizez că nu toți suntem de acord cu acest plan, dar haideți să vorbim despre ce e bun în acest plan și să negociem ce nu ne place în planul respectiv. Doamna Vilanova, ați făcut o referire la Ierusalim. În 1947, înainte ca Israelul să devină un stat, Israelul a acceptat rezoluția cu privire la împărțire. Cine a fost împotrivă, vă amintiți? Nu Israelul. Deci să nu veniți acum uh, la noi, pentru că timp de 19 ani Ierusalimul a fost uh, sub control uh, arab. Evreii n-au avut mulți ani uh, acces la cel mai sacru spațiu al creștinismului. Astăzi este deschis acest spațiu pentru toate religiile, chiar din țări pe care nu, cu care nu mai avem relații diplomatice, chiar țări dușmane. Dacă vor să vină în pelerinaj la uh, Muntele Sfânt, pot să o facă. Dacă vor să vină în pelerinaj la Ierusalim, deci pot veni, au libertatea exprimării cultelor, au exprimarea, uh, libertatea exprimării religiei lor și totuși în continuare se controlează orașul uh, Ierusalim am avut experiențe proaste și trebuie să controlăm în continuare de punct de vedere al securității acest oraș. Și ca să revin la întrebarea dumneavoastră, de ce are nevoie Israelul pentru ca să poată să stea la masa negocierilor? avem nevoie de un partener palestinian. Trebuie să avem un partener care să vină să vrea, să vrea să vină să negocieze cu noi. Și prin discursul la acest pupitru vă rog să îi invitați să vină. Nu, să nu mai ratăm încă o oportunitate. Știm că nu vă place mult ceea ce se găsește în acel plan. Poate vă place doar o parte, dar haideți să negociem. Dacă noi suntem gata să negociem, atunci cred că vom putea să o facem. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador! Colleagues, we will Dragi colegi, ne întâlnim la două și jumătate pentru ca să discutăm uh, următoarele puncte și să votăm raporturi pe Belarus. Vă urez poftă bună la prânz. Mulțumesc!